Acum, agenda pentru săptămâna aceasta, ordinea de zi. Votul privind înființarea unei comisii care să examineze hotărârile fiscale uh, va avea loc joi. Termenul pentru amendamente este miercuri la 7 după amiaza. Acum în ceea ce privește ordinea de zi, ordinea de zi adoptată de conferința președinților pe 5 februarie va fost distribuită. Grupurile au cerut câteva modificări și anume să se prelungească ședința de azi până la 10 seara. Aveți obiecții în legătură cu această cerere? Bun, atunci sesiunea se va prelungi până la ora 10 seara. Nu mai am nicio altă cerere de modificare pe azi și pe mâine. Acum, referitor la ziua de miercuri. Domnule președinte, pot să fac o cerere pentru conferința președinților. Eu, trebuie să știți că deputații au posibilitatea deosebită de a se adresa alegătorilor uh, în timpul uh, intervențiilor cu durata de un minut. Jumătate de oră e mult prea puțin. Ar trebui să se schimbe această perioadă să fie de o oră atunci când vom putea face acest lucru, bineînțeles, pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. Ja, Herr Kollege, die Ein-Minuten-Reden sind ja... Domnule coleg, uh, one minute speech, speech de un minut sunt prevăzute pentru astăzi pe ordinea de zi. Astăzi sunt prevăzute pe ordinea de zi aceste luări de cuvânt de un minut. Aveți suficient timp. Deci, astăzi aveți această posibilitate și dacă doriți să o facem altfel pe viitor, vorbim. Am luat notă de poziția dumneavoastră, vom discuta în conferința președinților, dar astăzi cred că este suficient timp pentru aceste cuvântări de un minut. Pentru marți nu am observații. Pentru miercuri, criza umanitară în Irak și Siria, <clears throat> ca urmare a faptelor de violență cauzate acolo de statul islamic Grupul Verzilor cere schimbarea titlului în criza umanitară în Irak și Siria, în special în contextul statului islamic. Și dăm cuvântul domnului Alan Smith în acest sens. Thank you, President. Uh, colleagues, I hope... Mulțumesc, dragi colegi. Nu cred că e o problemă controversată. Trebuie să ne uităm la violențele cauzate de ISIS, bineînțeles, însă nu uităm că se săvârșesc și alte feluri de violență în aceste două țări. Există o criză umanitară în curs, deci nu cred că ar fi corect să ne concentrăm doar pe ISIS. Ar trebui să ne dăm seama că e o criză umanitară în Siria și în Irak, uh, mai generalizată, să vedem lucrurile, bineînțeles, din contextul statului islamic, însă să nu uităm situația de ansamblu. Deci eu sper ca și colegii să fie de acord cu modificarea titlului acestei rezoluții. Mulțumesc. Dorește cineva să mai ia cuvântul cu privire la acest, această propunere sau este cineva împotrivă? Deci nimeni nu are nimic de spus împotrivă. Supunem la vot. Cine e pentru să ridicem mâna sus, vă rog? Cineva împotrivă? Cine se abține, se adoptă. Tot pentru miercuri, grupul PPE cere o discuție cu privire la declarația Comisiei și dăm cuvântul domnului Van Stec pentru motivare. Doamne, scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Intervin în locul uh, colegului meu, domnul Melo, care încă nu a sosit uh, și vă cer să adăugăm în sesiunea noastră plenară o dezbatere cu rezoluție privind interconexiunile energetice. În cadrul finalizării pieței interne a energiei, dezvoltarea unei rețele europene interconectată mi se pare a fi indispensabile. Este vorba nu numai despre țările din peninsula iberică, ci și țările baltice. De aceea, cred că ar fi o idee bună să atragem atenția Comisiei Europene asupra urgenței de a lua măsuri în acest sens. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor care vor decide să susțină această solicitare. Mulțumesc. Cine este pentru cine dorește să ia cuvântul? Domnul Marinescu, vă rog

Ebenfalls für Mittwoch habe ich von einer Tot pentru miercuri mai mulți membri mi-au cerut. Avem o declarație din partea să punem pe ordinea de zi declarația Comisiei cu privire la 70 de ani de la declarația de la Ialta. Domnul Iurec motivează această cerere. Vă rog, domnule Iurec, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Să nu uităm că se celebrează această 70-a uh, zi a conferinței de la Ialta, care de fapt a însemnat libertate pentru mare parte a Europei, pentru țara mea, pentru țara statele baltice. A fost o zi importantă. Pentru Germania însă a fost un început al diviziunii țării un uh, eveniment foarte important și în acest sens cred că trebuie respectat. Ar trebui să avem o dezbatere aprofundată cu privire la consecințele pentru zilele noastre asupra acestei conferințe. Și la final ar trebui să avem o rezoluție. Cine dorește să ia cuvântul pentru această cerere? Domnul Lambert? Domnule președinte, toată lumea își dă foarte bine seama ce a însemnat conferința de la Ialta pentru Europa. Însă să nu amestecăm totuși lucrurile. Noi reprezentăm o adunare politică de reprezentanți aleși, nu suntem aici istorici. Deci eu unul nu mi-aș dori să ne servim de evenimente istorice pentru a rescrie istoria într-un fel sau altul în beneficiul intereselor unora sau altora. Această dezbatere trebuie lăsată pe seama istoricilor și a celor care sunt interesați de asta, însă nu cred că e sarcina noastră, nu cred că noi ar trebui să fim un for de dezbatere și de interpretare a istoriei. Vă mulțumesc! Vielen Mulțumesc, domnule Lambert, domnule Aștovski. Dragi colegi, Parlamentul European deja a discutat despre evenimente istorice. De exemplu, am comemorat împreună începutul celui de-al doilea război mondial toți cei care respectă adevărul și principiul solidarității nu pot să închidă ochii față de ce s-a întâmplat la Ialta, când Europa a fost practic ruptă în două, când unitatea Europei a fost practic întreruptă timp de jumătate de secol. E un uh, moment important nu doar pentru români, bulgari, letoni, lituanieni, polonezi, estoni, cehi și slovaci, croați, ci și pentru toți cei care respectă solidaritatea europeană. De aceea eu vă lansez un apel, dragi colegi, indiferent de grupul politic din care faceți parte. Trebuie, indiferent că sunteți verzi, socialiști, creștini-democrați sau din alt grup, vă rog să nu fim indiferenți față de acest eveniment atât de important pentru istoria Europei. Lassen wir den Antrag abstimmen. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um Să supunem așadar la vot cine pentru Împotrivă. Cine se abține, se respinge. S-a respins cu o majoritate clară. Dacă doriți însă, supunem la vot, vot electronic și deschidem votul. Am alle Abgeordneten abgestimmt? A votat toată lumea? Da, votul s-a încheiat. ...82 pentru, 194 împotrivă, 30 de abțineri. S-a respins așadar. Mergem la ziua de joi. PPE cere discuție cu privire la abuzul sexual asupra minorilor prin internet. Doamna Holmeier are cuvântul în acest sens. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, încerc încă o dată să motivez de ce grupul PPE dorește să discutăm acest subiect atât de dificil al abuzului asupra copiilor. Ar trebui să avem o rezoluție în acest sens. Am această rugăminte să avem o rezoluție comună ca să ne alăturăm alianței celor 50 de state a care s-au adăugat și majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene și să arătăm clar că pentru noi e prioritară combaterea abuzului sexual asupra copiilor cu toate celelalte probleme pe care le avem și că luptăm împreună împotriva abuzului de acest tip și împreună vom discuta ulterior uh, uh, în, grupul LIBE și poate în alte grupuri cu uh, un text din proprie inițiativă. Dorim să arătăm că nu stăm cu mâinile în sân, ci luptăm împreună, uniți, pentru a combate acest element. Să fie un prim pas pe care să-l facem cu toții. Mulțumesc, doamne Olmaier. Doamna Corața Bil dorește să vorbească pentru. Domnule președinte, niciun părinte din Europa nu poate să spună că nu este îngrijorat de cifrele Europol, care vorbesc de la sine. E vorba de copii sub doi ani care sunt hărțuiți și fac obiectul violențelor pe internet. Uh, Ceea ce cerem noi este să existe o dezbatere cu rezoluție. Nu putem uh, să negăm că există această problemă și că este o preocupare pentru cetățenii europeni și nu putem să îi lipsim de ceea ce pot, de ceea ce pot aduce colegii noștri în această dezbatere. Nu putem să negăm că există această problemă. Vă rog, haideți să organizăm această dezbatere. Este cineva împotriva acestei cereri? Nu este cazul. Să punem la vot Cine e pentru, vă rog să ridice mâna. Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Damit ist der Arbeitsplan festgestellt. Ich habe jetzt eine Woche. Acesta ar fi, deci, planul adoptat. Domnul Clețos dorește să ia cuvântul acum. Stimate domnule președinte, dragi colegi, eu vă propun o dezbatere în legătură cu situația din Grecia. Eu cred că e important să se adopte această moțiune uh, și cred că e important de asemenea să nu uh, e important să nu ajungem să oglindim uh, păreri care nu sunt ale Parlamentului. Domnule Schulz, dumneavoastră ați fost în Grecia înainte să ascultați poziția Parlamentului European. Deci dumneavoastră ați fost acolo fără să ne consultați. Lucrurile ar trebui lămurite. Trebuie să discutăm despre ce s-a întâmplat. Aș vrea de asemenea să vă spun că va ajunge ziua când poporul grec va avea câștig de cauză și toți cei care îi se pun în cale pentru a-și exercita libertatea națională și toți cei care vor încerca să uh, să-i um, împiedice în lupta lor de eliberare, vor vedea cum stau lucrurile. Mulțumesc, domnule Clețăs. Cam târziu veniți cu această cerere. O vom discuta în conferința președinților și rămâne de văzut ce facem. Punctul 6 pe ordinea de zi, o audiere supra Comisiei pentru transmiterea dreptului uh, de proprietate intelectuală.